Stimați colegi, haideți să începem ședința din după masa aceasta. Matiu, dacă și tu ești pregătit. Aș dori să vi-l introduc pe George uh, Jazembowski, vechiul nostru prieten, care a venit să ne povestească despre blocurile funcționale aeriene. Dacă țineți minte, a fost deja aici în uh, septembrie și acum ne va spune niște lucruri uh, suplimentare. Este întotdeauna o plăcere, George, să te avem aici, în comisia asta, unde ești uh, binevenit întotdeauna, în calitate oficială sau nu. Îți dau acum cuvântul Îți mulțumesc, Brian, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere pentru mine să fiu din nou aici. Mă simt acasă. Deci, v-am uh, adus un uh, text despre progresul uh, legat de blocurile funcționale ale spațiului aerian. Inițial voi face niște remarci generale și apoi mă voi referi la fiecare bloc în parte. Și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și sper că voi putea să răspund la toate. Aș dori să vă aduc aminte că progresul în ceea ce privește aceste blocuri funcționale ale spațiului aerian este diferit de la un bloc la altul și, în general, progresul este uh, prea încet, prea, prea puțin s-a realizat până acum. De ce? Conform legislației cerului unic aerian 2, uh, cere, se cere ca acest program să fie pus în aplicare deja din anul 2012, mai este un an și jumătate până acum, Apoi, Consiliul uh, Ministrilor de Transport din 4 mai 2010 a cerut ca acest proces să fie accelerat. Deci ar trebui să ajungem uh, să punem în aplicare acest program înaintea datei de 4 decembrie 2012. Să nu uităm că există și aspecte militare de care trebuie să ținem seama și din acest punct de vedere avem nevoie de acorduri la trei niveluri între statele membre, între autoritățile de supraveghere naționale și între uh, furnizorii de servicii de avigație. Deci uh, mă voi referi la acești uh, furnizori de servicii aeriene cu acronimul ANSP. chiar dacă aceste acorduri între statele membre și între autoritățile naționale de supraveghere au fost uh, încheiate, unele mai trebuie uh, ratificate și pe lângă acest lucru, uh, furnizorii de servicii aeriene trebuie să pună în aplicare aceste acorduri pentru a ajunge la eficiența necesară. De aceea, procesul de punere în aplicare este încet în acest moment și cred că ar fi bine dacă data următoare când veți discuta cu președinția ungară să le aduceți aminte că statele membre sunt cele care au insistat asupra acestei abordări de jos în sus și că ele sunt cele responsabile pentru punerea în aplicare în, în cadrul calendarului stabilit. O altă remarcă generală este că în momentul în care analizăm uh, elaborarea și punerea în aplicare acestor blocuri, Vă aduceți aminte că eu am amintit câteva criterii pe baza cărora putem vedea, putem analiza dacă aceste blocuri funcționează sau nu. Deci nu ne dorim ca pur și simplu ca aceste acorduri să fie semnate, ci trebuie să vedem ce se întâmplă și după aceea. Și o să vedeți că mă refer la câteva criterii și mai ales foarte importante sunt lucrurile concrete și nu promisiunile. Pentru că nu trebuie să uităm care este realitatea întotdeauna. Deci, când veți analiza textul meu, trebuie să vă uitați în primul rând la patru lucruri. În primul rând, Trebuie să vedem dacă există într-adevăr o mai bună cooperație între uh, furnizorii de servicii uh, aeriene, deoarece acesta este cheia pentru uh, îmbunătățirea eficienței. Apoi, trebuie să vedem care este cooperarea între controlul traficului aerian civil și militar pentru că doar astfel putem avea o capacitate mai mare. Apoi trebuie să vedem care este situația managerului de rețea. Dacă mi-aduc aminte, decizia comisiei din, din acest punct de vedere tocmai este analizată și îl cunosc foarte bine pe David McMillan, care este directorul general de la Eurocontrol. Știu că are o echipă foarte bună și a fost uh, foarte important ca el să-și înceapă cât mai repede uh, slujba. Apoi trebuie să avem atenție și la detalii, nu doar la lucrurile generale. De exemplu, acordurile între, între furnizorii de servicii aeriene în ceea ce privește uh, activități comune dintre acestea, Trebuie să vedem dacă există de asemenea acorduri între acordurile între statele membre în, în ceea ce privește punerea în funcțiune și folosirea programului Cezar, pentru că nu are niciun sens să existe acest program Cesar în care să fie organizate tot felul de uh, seminarii și nimeni nu folosește acest program și într-un uh, bloc funcțional aerian unul folosește o anumită, recurge la anumite linii, alții la alte linii. Deci trebuie să vedem care este cooperarea în acest domeniu. Ideea unui, uh, cer, unui cer unic european este de a merge de la ușă la cealaltă, de la poartă la cealaltă. Ideea este să există timpuri de așteptare cât mai mici pe aeroporturi și nici la acest lucru nu ar trebui să uităm. Acum, în ceea ce privește blocurile funcționale aeriene în parte. În primul rând, conform abordării de jos în sus, statele membre au putut să aleagă în mod liber cu cine vor uh, colabora. Desigur, în calitatea de parlamentari europeni aveți o viziune europeană și vă puteți uh, întreba dacă poate fi înțeles modul în care au fost uh, create aceste blocuri funcționale. Oricum, statele membre au avut libertatea de a-și alege colaborarea și asta este etapa în care ne aflăm. O să încep cu blocul funcțional uh, al Regatului Unit și Irlanda. Este primul care a fost inițiat înaintea adoptării legislației referitoare la Cerul Unic European 2. A fost inițiat ca urmare a unui memorandum de înțelegere între Guvernul Regatului Unit și a Marii Britane și a Irlandei de Nord și Guvernul Irlandei. A fost semnat în anul 2008 și a intrat în vigoare deja din anul 2008. Desigur, cooperarea ar putea să fie mai strânsă, însă se află pe drumul cel bun, deoarece există uh, noi uh, evoluții și mi-am dat seama de acest lucru săptămâna trecută, când am fost în Amsterdam pe, dată, pe 8 martie. Uh, furnizorii de, de servicii aeriene, aeriene din Marea Britanie și din Irlanda au ajuns la un acord cu cei din Danemarca și din Suedia să elaboreze un studiu. Și dacă vor ajunge la concluzia potrivită, se va propune unificarea spațiului blocului funcțional uh, britanic și irlandez cu cel uh, danez și uh, suedez după părerea mea, este o evoluție importantă și mi se pare interesant că acești furnizori de servicii sunt cei care au spus că, ok, cooperarea este bună, însă ar putea fi îmbunătățită și ar putea fi creat un uh, bloc funcțional chiar mai uh, mărit. Și veți găsi toate aceste detalii pe aceste pagini. O să trec acum la blocul funcțional uh, danez-suedez, care este al doilea asemenea bloc stabilit cu acordul interstatal în anul 2009 și a intrat în vigoare din uh, anul 2010. Și lucrul interesant în acest caz este că cei, cele două, cei doi furnizori de servicii au format o, un holding comun. Și această companie comună a preluat deja sarcini care reveneau uh, furnizorilor de servicii naționale și dacă totul funcționează foarte bine, sarcinile furnizorilor naționali vor fi preluate în cele din urmă de, de această companie. Și în acest caz vedem, uh, și v-am spus deja că sunt uh, de acord cu furnizorii de servicii din Irlanda și din Marea Britanie să meargă pe această cale. Ajung acum la următorul uh, bloc, pe pagina numărul 6. Este un bloc care are anumite probleme. Este vorba de blocul funcțional din Europa de Nord. Dacă vă uitați pe harta de pe pagina 1, este un bloc foarte interesant, deoarece cuprinde Islanda, Norvegia, Suedia și două, stat, două state baltice. Și acest uh, bloc se bazează pe o declarație a uh, ministrilor de transport din 2010. Acest bloc însă este în se află, este amenințat din două motive. În primul rând a fost uh, elaborat un uh, studiu de fezabilitate, unde au fost rulate câteva scenarii. Un scenariu minim și unul maxim, unul în care se pune baza pe o cooperare uh, strânsă și cealaltă extremă. Și apoi și-a pus întrebarea dacă acest studiu este suficient de bun pentru a fi prezentat guvernelor. Aici există trei opinii. Danezii și suedezii spun că nu este suficient de bun. Și de aceea ei sunt de acord să discute cu uh, britanicii și cu irlandezii. În al doilea rând, islandezii, cei din Islanda, au spus că trebuie să aștepte o vreme și uh, ceilalți nu au știut ce să facă în acest caz. Deci, se pare că toată lumea acum stă și se gândește să vadă ce va face pe viitor. În ceea ce privește blocul funcțional din Europa Centrală, prescurtat FABEC, acesta este al treilea acord interstatal. Este un acord deja semnat. Acest acord a fost semnat și acum toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Autoritățile naționale de supraveghere au semnat acordul de cooperare în ianuarie acest an. Însă dacă vă aduceți aminte, Acordul uh, pentru aceste blocuri funcționale trebuia semnat pe data de 2 decembrie și atunci trebuia semnată și o declarație de intenție, pentru că acolo trebuia să se spună cine este responsabil pentru ce, însă nu se preciza cum. Deci, substanța acestui, acestor acorduri urma să fie clarificată în urma unei declarații de intenții prevăzută pentru iunie acest an. Am auzit zvonuri că statele membre au renunțat la această idee de a se pune de acord uh, în ceea ce privește o declarație de intenție și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Situația este puțin deschisă. Știm cu toții că ne confruntăm cu o, o problemă simplă legată de Uh, statutul operațiilor dintre francezi și germani. Eu voi vizita Franța în două săptămâni și apoi voi merge în Germania, unde a fost deja. În Franța a fost numit un nou ministru uh, la transport și nu știu încă care sunt opiniile dânsului. Eu sper că cine, cei din uh, țările respective mă vor asculta când le voi da statul că acest model a unei companii holding este uh, un, un lucru foarte bun. Pentru că se poate începe astfel la un nivel funcțional printr-o asemenea companie și apoi să vezi cine se ocupă de ce anume aspecte într-o cooperare mai strânsă. Deci cred că este nevoie de o asemenea foaie de parcurs pentru a vedea cum poate fi, cum poate fi dezvoltată asemenea cooperare. Însă acest acord uh, cred, mai, mai, cred că mai trebuie ratificat în Germania și în alte state când am întrebat în uh, Berlin dacă a fost început procesul de ratificare a acestui acord, mi s-a spus că nu, încă nu a fost început acest proces. Următorul uh, bloc funcțional este cel din uh, Marea Baltică. Acesta este un, un bloc funcțional foarte interesant, deoarece este unul asimetric. Există o țară foarte mare, Polonia, și o țară de dimensiune mai mici, Lituania. Există diferențe foarte mari din punct de vedere al populației, al traficului aerian, numărului de avioane și va trebui să vedem cum uh, vor evolua locurile. Uh, mi s-a spus că, mi s-a spus că pregătesc un acord inter- interstatal pentru iunie, iulie anul acesta. Voi vizita Polonia în două săptămâni și data viitoare vă pot da, desigur, mai multe detalii. Apoi, la pagina 12, um, un alt bloc funcțional pe Europa Centrală. Aici uh, a fost organizată o conferință în Budapesta și se pare că sunt pe cale să semneze un proiect de acord interstatal. A fost planificat pentru aprilie, acum se vorbește de luna mai. Deci rămâne Rămâne să vedem dacă se va întâmpla atunci și cum va funcționa. Dacă este să vă uitați pe hartă, după părerea mea, acest bloc funcțional ar trebui să includă pe termen lung toate țările din Balcanii de Vest, deoarece este o rută importantă pentru avioanele noastre dacă vă uitați pe ultima pagină, pagina 20, veți putea vede, vedea care țări s-au, uh, s-au angajat să se implice în acest bloc, bloc uh, funcțional. Veți vedea Macedonia, Muntenegru, Serbia și Kosovo. Și cred că în momentul în care statele membre vor uh, semna acordul pentru Europa Centrală, vor hotărâ nu doar cum va funcționa acest bloc, bloc ci și ce alte țări vor fi incluse în el. Ajungem la blocul funcțional uh, Dunăre. Aici sunt incluse Bulgaria și România. În ultima vreme s-au înregistrat uh, unele evoluții. Se prevede un acord pentru sau nu, încă, încă nu se prevede niciun acord suntem încă în așteptare, se planifică încă. Lucrurile se bazează pe memorandumul de înțelegere din 2010. Voi merge la Sofia și voi vedea dacă lucrurile progresează. Apoi numărul 8, blocul funcțional din sud-vest, Portugalia și Spania. Aceste două țări au început foarte repede, poate vă aduceți aminte de conferința de la Madrid, unde a fost semnat acordul între autoritățile naționale de supraveghere. Încă nu a fost semnat un acord interstatal. Își propun să facă acest lucru în iunie. Acest bloc funcțional ar trebui să acopere și Marocul, deoarece dacă vă uitați pe hartă veți vedea că sunt incluse insule portugheză și spaniolă din uh, Oceanul Atlantic. Acum, BlueMed, blocul funcțional BlueMed din Mediterana, unde participă Italia, Malta, Grecia și Ceprul. Există și parteneri asociați, Albania, Egiptul și Tunisia, și în calitate de observatori participă Libanul și Iordania. Există unele evoluții pozitive principalii, principalii furnizori de servicii aeriene au semnat un acord anul trecut, însă la nivelul uh, ministrilor situația pare să fie mai dificilă. Am citit o scrisoare din octombrie se dorea organizarea unei întâlniri în Roma. Acest lucru încă nu s-a întâmplat. Deci aceasta ar fi o prezentare rapidă a situației legate de blocurile funcționale. Și la, în concluzie aș dori să spun că punerea în aplicare este uh, diferită de la bloc funcțional la bloc funcțional și după părerea mea, uh, Parlamentul și Consiliul ar trebui să urmărească cu atenție evoluțiile și ar trebui să aducă aminte uh, statelor membre că ele sunt uh, responsabile conform legislației cerului unic european uh, pentru punerea și pentru atingerea acestor patru obiective mari legate de siguranță, capacitate, eficiența costurilor și impactul de mediu. și cred că Comisia ar trebui să vadă ce instrumente are la dispoziție pentru a, a îmbunătăți situația în acest punct de vedere. Doresc să vă mulțumesc pentru atenție, doresc să mulțumesc personalului de la DG pentru că m-au ajutat știu întotdeauna că uh, mă pot baza pe angajații acestei direcții generale. A fost o plăcere să lucrez cu dumneavoastră și vă mulțumesc din nou pentru atenție și aștept întrebările. Well, thank you very much, George, for that. Îți mulțumesc, George, pentru această prezentare. Vom începe acum remarcile și întrebările. Cred că avem la dispoziție 30 de minute pentru întrebări și și pentru răspunsuri. Și o să încep cu domnul Groș. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, vă mulțumesc pentru această prezentare, prezentare care reflectă așteptările noastre dar uh, reflectă în același timp și ceea ce lucrurile la care ne așteptam din partea statelor membre. Adică priveam cu mare scepticism de la bun început ce se va întâmpla în ceea ce privește blocurile funcționale ale spațiului aerian. Am uh, încercat să aflăm și cu ajutorul tău am aflat, de altfel, ce s-a întâmplat uh, ca urmare a crizei cu care ne-am confruntat anul trecut. Și ce am aflat? Ei bine, prea puține lucruri se schimbă. Chiar dacă multe state membre au semnat uh, acest act privind uh, cerul unic european, chiar dacă majoritatea statelor membre au spus că lucrurile trebuie să devină din ce în ce mai uh, bine clarificate, în special după criza norului de cenușă, ei bine, cu toate acestea am uh, reușit să facem mai nimic. Deci Obiectivul 2012 e greu de atins în momentul de față. Și tocmai de aceea dați-mi voie să întreb Comisia dacă nu ar fi potrivit ca în al doilea semestru al anului 2011 să dezgropăm acea, acel uh, bloc de instrumente pe care le aveam la dispoziție și să trimitem niște sumații statelor membre care nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Bine, în al doilea rând, uh, aș dori să aflu care sunt într-adevăr problemele esențiale din uh, punctul de vedere al coordonatorilor coordonatorului. Este o problemă tehnică, este vorba despre o problemă de personal. Uh, ne-ai putea oferi mai multe detalii, stimate coleg? Și în al treilea rând, în ceea ce privește compoziția bafurilor, crezi că ar fi potrivit să facem noi uh, propuneri în ceea ce privește compoziția acestora? Știm cu toții că aceste bafuri nu au fost neapărat constituite pe baza unor criterii obiective, ci mai degrabă pe baza unor criterii afective de către statele membre. Și pornind de la această conștientizare, poate că ar fi potrivit ca, cu ajutorul uh, Parlamentului, coordonatorul să facă noi propuneri. Uh, și aceste noi propuneri, bineînțeles, să poată accelera într-un final evoluția. Uh, Mulțumesc, domnule Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegului uh, Iarcembovski pentru prezentarea pe care tocmai ne-a făcut-o și pentru activitatea sa. Eh, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er nog veel werk aan de boeg... Eh, și eh, în urma ce a spus Mathieu deja, nu putem constata decât că există încă multe lucruri de făcut, există încă multe pete albe și mă întreb dacă la finalul termenului putem obține rezultate tangibile. Sunt de acord cu Gheorg când spune că nu trebuie să așteptăm sfârșitul anului ca să cerem Comisiei să acționeze și poate că împreună putem încerca să facem mai multe presiuni asupra statelor membre ca să mai crească ritmul. Obiectivul uh, final uh, este să devenim în cele din urmă operaționali. Uh, toate aceste lucruri pot avea consecințe pozitive asupra economiei, pentru că va fi o mai bună organizare a spațiului aerian și așa mai departe. Am două sau trei comentarii. Mai întâi, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că uh, Bineînțeles, e important uh, să se semneze, dar e și mai important să se execute ce s-a semnat, deci partea operațională a lucrurilor. Vreau să vă reamintesc că nu cu mult timp în urmă am uh, eliberat o parte din fondurile TNT tocmai pentru a permite o mai bună funcționare a blocurilor uh, aeriene. Și aveți o idee cum s-au investit acești bani și considerați că banii aceștia sunt deja bine utilizați, deci care credeți că e starea de fapt? Acum, în ce privește personalul, este adevărat că e o problemă aici, statutul personalului, tradițiile diferite, istorice. Vreau să vă întreb dacă aveți intenția să creați un fel de holding, un fel de măsuri tranzitorii care mi s-ar părea o cale bună. Domnul Groș s-a referit la Eurocontrol, care se află cumva într-o situație oarecum similară, în sensul că e cu personal venit din diverse state membre cu tradiții diferite și prin intermediul unor negocieri uneori dificile s-a ajuns la o soluție care să satisfacă pe toată lumea. Deci se, se facă ceva asemănător și în acest caz. Iată așadar câteva dintre comentariile pe care vreau să vi le prezint. Și încă o dată fac un apel la Comisia Europeană să pună mai multă presiune pe statele membre. În al doilea rând, uh, cum s-au folosit banii, care sunt rezultatele deja obținute și, în al treilea rând, problema personalului și dacă putem să ne inspirăm din exemplu Eurocontrol. Doamna Meissner. Vă mulțumesc. Pentru a doua oară pe ziua de astăzi nu am primit cafea. Pentru mine e importantă cafeaua și nu înțeleg uh, ce se întâmplă. Vreau neapărat să spun uh, lucrul acesta. Bine, nu are nimic de a face cu tema, însă trebuia să, să mă descarc. Știu, cu toții aveți uh, cafea, dar la rândul meu nu a ajuns nimeni. Vreau niște cafea, am apă, dar n-am cafea. Domnul președinte, da, vom, uh, vom încerca să aflăm ce se întâmplă acolo. Da, e o problemă importantă. Bine, nu a fost cel mai important comentariu, dar trebuia neapărat să spun lucrul acesta pentru că nu vreau să se repete situația. Bine, uh, mulțumesc foarte mult coordonatorului. E clar că eforturile sale sunt susținute. Nu vreau să repet cele spuse deja. Însă, cu toții așteptăm acum cerul unic european. Avem o mulțime de detalii pe hârtie, uh, avem o mulțime de măsuri pentru facilitarea transportului în Europa, dar în realitate nu se întâmplă mai nimic. Însă, după cum spunea antevorbitorul meu, uh, una este să semnăm, alta este să implementăm măsurile. Ce se întâmplă? Avem uh, data finală 2012. Uh, Vreau să terminăm totul până atunci. Mă îndoiesc că vom reuși, pentru că semnăturile în sine nu înseamnă mai nimic. Și încă ceva, există o serie de obiecții. Uh, Ceea ce înseamnă că pur și simplu trebuie să schimbăm uh, rutele uh, existente în momentul de față, astfel încât acestea să fie din ce în ce mai eficiente, din ce în ce mai eficiente din punct de vedere al mediului înconjurător, din punctul de vedere al energiei, etc. Când credeți că lucrurile acestea se vor întâmpla? Pe când să ne așteptăm la un adevărat uh, cer unic european? Pe mine m-ar interesa răspunsul la această întrebare. În al doilea rând, știu că cetățenii se întreabă ce se va întâmpla pe la aeroporturi, cum se vor schimba, uh, cum se va schimba situația la aeroporturi în cazul în care uh, Uh, rutele aeriene vor fi uh, modificate ca urmare a dorinței noastre de a implementa acest act. Ei, trebuie să îi asigurăm pe cetățeni că lucrul acesta nu se va întâmpla. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger urmează. Ja, herzlichen Dank. Uh, Vă mulțumesc. Am câteva întrebări de detaliu. Pot să-mi aduc aminte că întotdeauna a existat o problemă, o dificultate legată de această excepție care există pentru Kaliningrad mai a existat și există întotdeauna un dute vino cu partenerii din Rusia. Aș, aș dori să știu care este situația acum. Apoi, în ceea ce privește uh, baful central european, după părerea mea, acesta este puțin ciudat. Uh, în ceea ce privește baful mediteranean, acolo este inclusă și Corsica. și nu înțeleg care este motivul, care este logica. Poate există motive legate de tradiție, de trecut, care au influențat uh, acest baf. În ceea ce privește uh, bafurile din nord, aici este inclus un spațiu destul de mare atlantic și din uh, Marea Nordului. Deci interesele militare sunt în continuare um, influențează în continuare această formă a bafului și apoi alte două remarci sau întrebări. Unii dintre oponenții principali pentru aceste bafuri o reprezintă problemele legate de personal în statele membre și aș dori să știu care este situația din acest punct de vedere deoarece uh, Comisia a aruncat această piatră în apă, care acum face valuri din ce în ce mai mari în ceea ce privește eficiența costurilor de, legate de personal și aș dori să știu care este situația. Și ultimul lucru care se leagă de unele lucruri uh, uh, deja spuse, uh, Știm că acum se, se vorbește de faptul că ar trebui să fie semnat, ar trebui să fie ratificat și așa mai departe. Însă, când vorbim despre realizare, despre fapte, există din acest punct de vedere un, o posibilitate concretă de a avea un calendar până în anul 2012. Deci să știm clar ce va fi operațional până în anul 2012. Să știm pur și simplu la termenul prevăzut care vor fi măsurile necesare pentru a aduce o îmbunătățire. Apoi ați spus cam prea puține lucruri uh, legate de problemele uh, legate de spațiile militare. Un lucru uh, care a ieșit în evidență în ceea ce privește unele blocuri funcționale. Doamna Foster. Mulțumesc, Georg pentru o prezentare cuprinzătoare și pentru că ne-ai dat ocazia să examinăm și această prezentare scrisă mai detaliată. Știu că ai încercat să ne explici care e mișcarea și vorbesc la figurat aici. Și cred că trebuie să te susținem pentru munca pe care încerci să o faci Cred că una dintre probleme, și ai ridicat această problemă, este cea a spațiului aerian civil versus spațiul aerian militar. La nivel istoric vorbind, țările au folosit în mod flexibil aceste spații Marea Britanie, de exemplu. Și asta a făcut uh, mult mai ușoare progresele în domeniul blocurilor funcționale aeriene, pentru că în anumite state membre există niște probleme politice. Încă mai pare să fie o mare problemă utilizarea asta împărtășită a spațiului aerian civil și militar. Deci în unele țări poate să mai fie o problemă politică și poate că aceste țări ar trebui ajutate să progreseze. În ce privește Marea Britanie și Irlanda, despre care ai vorbit, în calitate de britanic, britanică, sunt foarte mulțumită de, lucrurile, de modul în care au evoluat lucrurile, uh, ceea ce nu se întâmpla înainte. Cum ai menționat, acum discuțiile cu zona uh, dane, danezo-suedeză sunt în curs, dar marea Britanie e destul de aproape de ei, de scandinavi, și au ten, avem tendința să colaborăm cu ei, să discutăm destul de mult. Și cred că colegii care trăiesc în țări unde există foarte multe reticențe față de această chestiune, uh, trebuie să le spunem să nu uităm de ce vrem să facem lucrul acesta. Pentru că vrem să reducem întârzierile, să reducem emisiile și așa mai departe. Uh, pentru că există un exemplu. 90% din traficul aerian vine Uh, spre uh, sau prin Atlanticul de Nord și este important să avem îmbunătățiri în toată Europa pentru că altminteri avem uh, blocaje, congestii de trafic și sigur din punct de vedere al irlandezilor ei au început prin a vedea ce este bun pentru mediu. Și au făcut tot felul de teste și în Irlanda, s-a făcut și în Marea Britanie, la aeroportul din Manchester, uh, pentru a vedea cum se pot reduce emisiile și asta mi se pare un aspect foarte important. Știu că mai sunt și alte uh, probleme. Uh, economiile de uh, combustibil la zborurile de noapte, problema aeroportului Heathrow, Uh, separarea zborurilor care trec peste Atlantic și așa mai departe. Însă, în general, cred că acest raport arată că acolo unde s-au făcut progrese, acestea au niște efecte concrete. Și, sigur, nu e tot timpul ușor. Poate fi și destul de dificil, dar dacă și celelalte state membre vor prelua aceste uh, inițiative și aceste exemple, vor fi beneficii pentru consumatorul final. Și un ultim lucru, Georg sugerez cumva ideea consolidării furnizorilor de servicii aeriene. Înțeleg că nu există, cel puțin nu oficial, o propunere de a face acest lucru între AEA și uh, NATS. Da, nu, nu e o condiție acum. Însă, am vrut să mă refer la asta pentru că ai uh, spus-o și tu și m-am bucurat să văd că subliniezi uh, Uh, importanța Sezar. Este foarte important ca toate statele membre să promoveze Sezar și să... Uh, așadar, vreau să continui uh, treaba excelentă pe care ai făcut-o și până acum. Ai susținerea noastră. S-au dat aici exemple cu state membre care au probleme și care pot să-și rezolve cu niște soluții concrete. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Iajembovski pentru prezentarea uh, făcută. Însă am un comentariu. Eu am prezentarea uh, de la am prezentarea de la ultima întâlnire și pe cea de astăzi. So, yes? It's okay. Spuneam că am cele două prezentări de data trecută și acum. Marea diferență între cele două este că s-au adăugat un număr de întrebări foarte bune și mai există o mare diferență că uh, aceste întrebări nu au răspunsuri. So, there is translation or... Yes? Nu există răspunsuri la aceste întrebări la marea majoritate a faburilor. Ceea ce înseamnă că ce spuneați înainte este adevărat, lucrurile nu se mișcă absolut uh, uh, deloc. Este foarte clar pentru toată lumea că a avea cer unic european înseamnă a avea un control de trafic eficient și o rețea de rute directe. Singurul fapt care s-a mișcat în această direcție este fabul format din Danemarca și Suedia care încearcă să facă un sistem de control de trafic uh, eficient, bazat pe o singură uh, entitate. În rest, nimic. La celelalte faburi, nimic nu se mișcă în această uh, direcție. Uh, uitându-ne în continuare la ceea ce s-a întâmplat în în interiorul faburilor până acum, observăm că există diferențe între modul de abordare a diverselor faburi. Comisia trebuia să elaboreze un ghid pentru formarea unui fab. Aș vrea să știu, în primul rând, prima întrebare, uh, în ce stadiu este acest So, looking on the, on the different fabs, we see, we see that there are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 reach the, the single sky uh, uh, wish of uh, especially the European Parliament, not of the uh, member states. Thank you. Thank you, Mr. Marinescu. Mulțumesc, domnule Marinescu, și vă mulțumesc că ați vorbit în engleză ca să ne ajutați cu timpul puțin. Două întrebări pentru mine, Georg, de la mine, Georg, înainte să încep să răspunzi. Uh, Prima întrebare legată de consolidare și de ce a spus doamna Foster. Vedeți posibilitatea unei consolidări a patru sau cinci uh, blocuri? Credeți că se va întâmpla asta în viitor? Și în al doilea rând, ce spunea doamna Lichtenberger și alți membri, și anume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 Deci, dacă vorbesc în germană, există interpretare? Ok, foarte bine. O să încep cu germana, este o limbă foarte frumoasă, pe care o stăpânesc cât de cât. Cineva a fost în, uh, întrebat dacă își iubește limba maternă, a spus eu îmi iubesc uh, soția și uh, încerc să vorbesc limba maternă. A fost întrebat care sunt problemele care duc Uh, la acest proces foarte lent. Există mai multe probleme și o să încerc să schițez câteva răspunsuri. La nivelul statelor trebuie să înțelegem că există foarte multe aspecte legate de suveranitate și de competență care îngreunează situația. În momentul în care două state doresc să negocieze despre um, fondarea unui uh, bloc comun, atunci ministrii de transport trebuie să discute unii cu ceilalți, apoi alți ministri trebuie să discute și ministrii de finanțe, dacă cumva există aspecte financiare de care trebuie să se țină seama și în anumite cazuri trebuie să existe discuții și între ministrii de externe. Am fost într-o capitală de curând și cel uh, responsabil cu aeroporturile din guvernul respectiv mi-a spus că dacă dorește să ia contactul cu un alt coleg din altă țară, trebuie să se adreseze uh, prima dată uh, Ministerului de Externe. Deci există tot felul de, pro- de probleme formale și uh, uneori se întâmplă ca un ministru de transport să-și dorească ceva, dar va fi blocat de ministrul apărării sau de un alt ministru. Deci Trebuie ca aceste lucruri să fie uh, discutate cum trebuie și închipuiți-vă dacă este vorba de șapte-opt țări, la ce fel de probleme se ajunge. Deci există un, o problemă obiectivă din punctul de vedere al uh, birocrației, ca, lucru care ține de responsabilitatea fiecărui ministru. O altă problemă aș spune că uh, anumite organizații uh, responsabilă cu siguranța aeriană se tem de faptul că dacă se alocă nouă, noi rute aeriene, cineva va, undeva vor fi pierdute venituri. Deci, putem să, degeaba spunem că uh, reorganizăm un lucru, deoarece acest lucru este înțelept, pentru că controlorii de trafic uh, vor spune, dar da, așa vom pierde 5% din venituri și nu ne dorim acest lucru. Acest lucru. Apoi, în ceea ce privește statutul, aici, există două aspecte, organizarea și personalul. După părerea mea, cred că ar trebui să apelăm la niște modele intermediare. Nu este bine să există, ca în situația în care există succes în șase uh, țări, acestea să se hotărească pentru un singur model, doar acest lucru nu va putea fi pus în aplicare. De aceea îmi place ideea din uh, Suedia de a avea o, o companie holding care rezolvă anumite aspecte, însă alte aspecte rămân la nivelul uh, statelor naționale. Și în ceea ce privește problemele de personal, putem să le spunem controlorilor de trafic că chiar dacă există această companie de, de holding care uh, preia niște responsabilități, tu, controlorul de trafic, vei avea uh, drepturi legate de salariu, de uh, vârsta de pensionare și așa mai departe. Doar astfel cred că putem să le explicăm controlorilor de trafic care va fi situația. Deci trebuie să le spunem că nu trebuie să se teamă că își vor, că își vor pierde locurile de muncă, deoarece, în primul rând, există foarte puțini controlori de trafic. În Germania avem o problemă cu numărul redus de controlori de trafic și, în al doilea rând, pornind de la premisa că va exista o creștere în traficul aerian și vom avea nevoie de și mai mulți controlori de trafic. Drept urmare, va trebui să muncim, să ne organizăm și mai eficient și nu vom ajunge în situația în care uh, va trebui să dăm afară controlor de trafic. În la conferința de la Budapest am uh, vorbit despre faptul că ar trebui să există o mobilitate pentru controlorii de trafic. Dacă există un controlor de trafic care este pregătit din acest punct de vedere, uh, și are probleme de limbă, însă acest lucru ar trebui să fie o, pro- o problemă secundară. Există uh, software-uri, progr- programe de calculator uh, care pot fi stăpânite de controlorii de trafic și care nu ridică probleme asemănătoare cu stăpânirea unei limbi străine. Da, se pune întrebarea, există probleme dacă în cazul unei catastrofe se poate uh, suna poliția locală. Deci, până la urmă, problema nu este uh, repregătirea profesională a controlorilor de trafic. Desigur, pregătirea o asemenea, un asemenea proces uh, durează câțiva ani, 2-3 ani și le-am spus controlorilor de trafic că ar trebui ca ei să fie interesați de această uh, mobilitate. Poate cineva din Germania, din nordul Germaniei, ar fi interesat să lucreze în Spania, unde este întotdeauna soare. Deci este vorba până la, la urmă urmei și de libertatea personală a controlorilor de trafic. Sunt convins că dacă discutăm aceste lucruri cu controlorii de trafic, putem uh, rezolva aceste probleme. Dacă este să constituim o companie holding, există deja foarte bune uh, exemple. Se poate spune că personalul existent își păstrează statutul pe care îl are în acest moment și un uh, funcționar lucrează lângă un angajat și lângă un uh, ofițer într-o centrală de, de control al traficului aerian, fiecare are statutul său și nu-l va pierde și aceste categorii diferite pot conlucra foarte bine. Se pune întrebarea dacă, din punctul de vedere al mentalității, suntem pregătiți să facem acest pas. În unele țări, în unele țări acest lucru este posibil, în altele nu. În ceea ce privește uh, blocurile funcționale aeriene, da, și eu pot să-mi închipui că facem un, uh, o, o zonă nordică, una vestică, una central vestică, una central ostică, central estică Eventual am putea pune la, la un loc uh, zona baltică cu cea dunăreană și centrală europeană și sunt convins că de la numărul de 9 am putea să ajungem la un număr de 4, de exemplu, și chiar uh, la un număr mai redus. Însă, cred că nu trebuie să punem accent foarte mare pe aceste întrebări, deoarece statele membre au, au acest drept. Până la 4 decembrie 2012 să încheie acorduri între ele. Deci, ei, statele membre au libertatea să-și aleagă statele cu, cu care vor încheia asemenea acorduri. Noi putem să consiliem aceste state, putem să, să le dăm uh, sfaturi și așa mai departe. În ceea ce privește scrisorile de avertizare, I-am spus uh, domnului vicepreședinte uh, că ar trebui să scrie, să, să scrie aceste scrisori în toamnă-iarnă, deoarece uh, dacă până la sfârșitul anului uh, nu va fi semnat și nu va fi ratificat un asemenea acord, atunci clar vom avea problemă cu respectarea termenului. Însă comisarul trebuie să respecte procedura legislativă și de aceea statele membre au această libertate de care am vorbit, însă eu vă încurajez ca dumneavoastră să discutați direct cu uh, guvernele de acasă pentru a vedea în ce situație se află. În ceea ce privește cooperarea civilă, civilo-militară, aici există două aspecte, domnilor și domnilor. În unele țări, controlul uh, traficul aerian este deja unificat. În alte state există organizații independente. Statele, um, statele membre au libertatea de a păstra aceste organizații independente în ceea ce privește aspectele militare. Cred că în anumite state există această disponibilitate de a reflecta asupra unei mai mari colaborări. Problema principală nu se referă însă la controlul traficului, ci se referă la zonele aeriene lărgite. Și cred că aici dumneavoastră ar trebui să începeți să discutați direct și să întrebați ministrii de apărare și de uh, transport. Există în mod tradițional spații aeriene care sunt rezervate exclusiv unor exerciții militare. Și Um, de exemplu, în asemenea spațiu există la uh, granița între Franța și Germania. Um, nu, nu, este, nu scrie nicăieri că aceste zone trebuie să rămână acolo unde se află acum. Ele pot fi uh, mutate și eventual uh, se poate ajunge la concluzia de a folosi un spațiu, un spațiu comun între două state. Însă nu, nu putem aștepta ca toți dintre noi să mergem până la urmă în uh, Norvegia sau în Canada pentru uh, a ne face aceste exerciții militare, deoarece există și aspecte legate de costuri din acest punct de vedere. Deci trebuie să fie o soluție uh, rațională care să îi împace și pe cei din aviația militară. În ceea ce privește rutele de zbor, astăzi de dimineață am discutat cu cineva care se pricepe foarte bine în acest domeniu. Cred că Există posibilitatea de a îmbunătăți uh, rutele de zbor, însă nu mai mult de 5%. În ceea ce privește uh, rutele de aterizare, aceste lucruri se hotărăsc la fața locului. Noi nu avem nicio responsabilitate în acest punct de, de vedere. Și nu sunt lași acum când vă spun aceste lucruri. Pentru mine importante sunt aspectele financiare. Deseori se spune că nu putem organiza mai bine cooperarea, nu putem uh, face ca SESAR să funcționeze mai bine pentru că nu există suficienți bani. După, eu am o atitudine sceptică referitor la asemenea afirmații. Desigur, întotdeauna um, programele de calculator sunt foarte, foarte scumpe Însă cu o garanție statală, organizațiile de control a traficului pot cumpăra acest, aceste programe pe calculator și acestea pot fi refinanțate prin intermediul uh, taxelor care pot fi aplicate. Acestea, în ceea ce privește uh, furnizorii de de servicii aeriene, acestea nu au nevoie de surse de finanțare din exterior, din acest punct de vedere. Recunosc că în unele, că în unele țări există bani care pot fi luați din programele TNT. Deci, după părerea mea, până la urmă, problemele de finanțare nu, nu sunt cele centrale. În ceea ce privește harta, nu este foarte precisă, dar totuși este destul de bună. În, în ceea ce privește spațiul aerian uh, peste mare. Uh, și acesta nu este foarte bine precizat în acest caz în blocul uh, din Irlanda și din Anglia vedeți această situație, situație însă acest lucru nu influențează esențial traficul uh, aerian. Cei din Islanda recurg la acest argument legat de neclaritatea uh, granițelor. Cred că Uh, norvegienii au uh, încă uh, suficiente resurse de pește și de petrol pentru a fi sceptiți în ceea ce privește colaborarea cu noi din acest punct de vedere. În ceea ce privește Kaliningradul, nu se discută în acest moment despre această temă, deoarece știți că avem suficiente probleme cu Rusia și nu doresc să mă refer acum la drepturile de a zbura peste Siberia însă voi uh, uh, discuta cu guvernul din Polonia data viitoare când voi merge acolo despre intențiile lor. Am citit uh, pe, uh, săptămâna trecută un studiu uh, cerut Comisiei Europene despre, despre toate, toate inițiativele din acest domeniu și am uh, ajuns la concluzia că trebuie să vă prezint un raport mai concis. Am fost uh, atacat de un, uh, de un stat din acest punct de vedere pentru că mă implic prea mult. Și după părerea mea, lucrurile esențiale le-am uh, trecut în raportul pe care, l-am, pe care, pe care vi l-am prezentat. În ceea ce privește blocul Dunăran, voi merge la Sofia și la București. Aici se pune întrebarea la care m-am referit deja. În ceea ce privește Spania și Portugalia, se pune, întreba, se pune uh, întrebarea legată de Maroc. În ceea ce privește zona dunăreană, se pune întrebarea legată de includerea Turciei, de exemplu. Și eventual am putea să ne gândim care va fi situația în viitor a Ucrainei sunt întrebări uh, deschise, însă doresc să vă aduc aminte că blocurile funcționale sunt organizate de către statele membre. Acestea pot discuta cu uh, state terțe și noi încercăm să ne implicăm, însă statele membre au această libertate. În ceea ce privește Eurocontrol, acesta se află în uh, procesul de reorganizare de la o instituție internațională într-o instituție de reglementare și într-o instituție uh, care pune la dispoziție servicii. Și pot să vă spun, și uh, mă adresez aici îndeoseb colegilor din uh, Franța, uh, în momentul în care avem o instituție statală, avem uh, nevoie de acorduri de stat. Pentru fiecare modificare avem nevoie de ratificare și de noi acorduri interstatale. Uh, și de aceea cred că acest model al eurocontrolului nu este cel mai bun. După părerea mea, mai bine ar fi să avem un holding. Am putea să spunem că aici proprietarii sunt statele membre, însă organiz- organizarea este mult mai rapid, poate fi făcută mult mai rapid. Sper că am, am răspuns la toate întrebările au uh, existat două întrebări adresate Comisiei. Care este situația cu regulile și cu liniile generale? Poate Comisia poate răspunde mai bine la această întrebare și apoi întrebarea legată de, de scrisori. Eu, sfatul meu personal ar fi să mai așteptăm puțin timp, însă um, ar fi bine să nu uităm această temă și, um, și dumneavoastră, dacă puteți să luați contactul cu reprezentanții guvernelor pe care îi cunoașteți, deoarece acest proiect este unul foarte important din foarte multe puncte de vedere. Thank you very much, George. Now I know Mulțumesc foarte mult, George. George, știu că mai sunt membri care vor să intervină, dar deja suntem cu 10 minute de întârziere A fost întrebări adresate și Comisiei. Vreau să le întreb dacă reprezentantul Comisiei dorește să ia cuvântul, dar mă gândesc că membrii pot comunica direct. Domnul Ierșembovski, dacă Comisia emite standardele în ce privește uh, materialul, uh, uh, orientările, atunci va fi util. Da? îl așteptăm doar pe domnul Baldwin. Îl așteptăm doar pe domnul Baldwin să se întoarcă. Domnule președinte, iertați-mă, am uh, ieșit din sală la un moment nepotrivit. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În ce privește After the validation by the Single Sky Committee in, in December... liniile directoare, acestea au fost emise în decembrie 2010, vor fi reevaluate și revizuite pe baza noi, uh, noilor reglementări de implementare a funcțiilor de management, care sperăm să fie adoptate cam în iunie 2011. Deci va fi un complement util la presiunile pe care le cerea domnul Iarcevovski. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vreau și noi, Comisia, să spunem cât de eh, recunoscătorii suntem domnului Iarcevovski, pentru că eh, ar fi și mai rău cu toate problemele pe care le avem cu faburile dacă nu vom avea pe noastră cu eforturile și cu atitudinea proactivă și vă mulțumim pentru organizarea discuției de astăzi. Okay, thank you very much. Well, George, thank you. Mulțumesc foarte mult, Georg. Uh, ca de obicei, uh, și uh, suntem nerăbdători să te reîntâlnim cât mai repede în calitate oficială și, cum spuneam uh, uh, la început, și neoficial ești întotdeauna binevenit la noi. Mulțumesc și eu, spune domnul Iarzembovski. Cred că toată lumea îmi știe numărul de telefon și e mail Dacă vă trebuie ceva, anunțați-mă. Mulțumesc pentru susținere și la revedere. Mulțumesc. Yeah, No. So, rather belatedly, and my apologies to Mr. De Grandes Pascual. Am cer scuze domnului De Grandes Pascual pentru că am întârziat puțin programul. Trecem la raportul său și vreau să rog uh, reprezentanții comisiei, aveți acest obicei teribil să începeți să vorbiți uh, când se termină discuția pe un punct de pe agenda. Vă rog să faceți asta afară, am spus și azi dimineață. Unde sunt ușierii? Vă rog să vă ocupați de... Așadar, domnule de Grandes Pascual, aveți cuvântul. Gracias, señor presidente, y pido de antemano paciencia porque, como saben sus señorías... Mulțumesc, domnule președinte. Vă cer îngăduință. După cum știți, acest raport a fost dedicat inițial doar scanerelor de securitate, însă acum conține mult mai multe lucruri legate de securitate. Și obiectivul uh, nostru este să îmbunătățim în măsura posibilităților uh, condițiile aviației civile în lupta împotriva terorismului. Înainte de a face uh, acest raport, am ascultat toate părțile afectate direct sau indirect de acest obiectiv. Deci, pe plan politic, i-am ascultat pe reprezentanții Comisiei și experții Comisiei. În Parlament am dialogat, uh, cum este normal, cu raportorii din umbră și am discutat uh, în mod individual. Am luat în considerare avizele comisiilor Envi și Libe, comisie în care, de altfel, sunt la rândul meu raportor din umbră pentru grupul PPE. Am mers în mai multe aeroporturi și am comparat diversele tehnologii care sunt aplicate în Uniunea Europeană cu titlu experimental și am putut să discut cu reprezentanții organizațiilor din sector, după care am luat anumite, am tras anumite concluzii în legătură cu intereselor legitime comunicarea Comisiei Europene către Parlament și Consiliu privind utilizarea scanerelor de securitate a fost uh, complet uh, depășită de diversele atentate, prima dată în Marea Britanie cu un pachet exploziv, apoi atacuri cu diverse bombe, pachete bombă care au fost interceptate de poliția greacă. În consecință, Comisia de Transporturi a decis să mă numească raportor pentru a elabora un raport asupra unei viziuni integrale a securității în aviația civilă. Și luând în considerare scanerele, deciziile care s-au luat în legătură cu lichidele, gelurile și aerosolii și măsurile de securitate privind uh, marfa și care este transportată. Prezentul raport uh, se ține seama de măsurile de luptă împotriva terorismului, pentru că este vorba de unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene, așa cum se vede și din strategia internă a Uniunii și din revizuirea politicii antiteroriste care are loc acum. Acest raport vizează îmbunătățirea securității tuturor cetățenilor europeni. Din 2002, prin intermediul unor uh, îmbunătățiri concrete, s-a creat un sistem de securitate aerian și încetul cu încetul uh, statele membre au cedat competențe Uniunii Europene pentru a avea o protecție crescută. În acest uh, moment, regulamentul 300 uh, din 2008 descrie diferitele, diferite aspecte ale, care sunt abordate de acest raport. Mai întâi, scanerele de securitate. Care este istoricul acestora. După cum ați putut uh, constata în expunerea de motive, ne bazăm pe o reglementare a Comisiei din 2008, propunere care a fost respinsă de Parlament pentru că o serie de exigențe nu erau respectate, cum ar fi respectul drepturilor fundamentale, consecințele pentru sănătate sau protecția datelor pasagerilor. Din toate aceste motive, Comisia a făcut o evaluare de impact și a rezolvat toate dubile și problemele ridicate în 2008 de Parlamentul European și așa a apărut acest raport. Noua generație de scanere de securitate poate respecta toate criteriile, și anume respectul demnității umane, vieții private, non-discriminarea, garantarea unui nivel înalt de protejare a sănătății umane și Uh, îndeplinirea tuturor politicilor în domeniul ale Uniunii și respectarea tuturor uh, drepturilor prevăzute în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Uh, așadar, toate acestea sunt elemente care nu ne mai permit să mai respingem instalarea scanerelor de, scanerelor de securitate, pentru că ele respectă toate aceste principii. Deci nu mai e vorba de ce s-a spus în presă despre aceste sisteme aceste sisteme nu arată corpul uman, ci o imagine, un model uh, uh, al pasagerului îmbrăcat. În ce privește uh, protecția datelor. Aceasta este o problemă constantă, uh, care este revizuită în mod constant. Am cerut uh, Comisia o abordare globală în această chestiune și o avem una din noiembrie 2010 Datele sunt protejate așadar uh, în noile tehnologii, pentru că imaginile vor fi distruse automat odată ce obiectivul pentru care aceste imagini au fost înregistrate a, a, a fost uh, încheiat, s-a încheiat. Uh, întotdeauna agentul care observă aceste imagini este o persoană de același sex cu pasagerul și numai, nicio altă persoană nu are dreptul să vadă aceste imagini. Ele sunt înregistrate și ținute numai atâta timp cât persoana trece prin uh, scanner, după care sunt uh, distruse. În momentul în care persoana a ieșit din zona de securitate, aceste imagini sunt distruse. Apoi, statele membre și aeroporturile uh, Uh, vor putea să-și aleagă tehnologiile, dar aceste tehnologii vor trebui să garanteze întotdeauna condițiile fundamentale pentru respectul drepturilor cetățenului. Uh, pentru a respecta aceste drepturi, Comisia a uh, listat deja diferitele tipuri de tehnologii și s-au eliminat cele care folosesc imaginile prin transmisie de raze X, pentru că acesta nu respectă directiva Euratom. Aceste sisteme sunt folosite numai de poliție în cazul unor dubii bine întemeiate. În cazuri cum ar fi Franța, Germania, uh, Italia și Republica Cehă, se merge mai departe. Legislația acestor țări nu permite ca persoane să fie expuse unor radiații ionizante din motive medicale. Deci dacă un stat sau un aeroport decide să recurgă la scanere cu uh, raze X, trebuie ca dozele să respecte legislația europeană și trebuie să se realizeze uh, niște evaluări de risc privind expunerea persoanelor la aceste raze. Scanerele cu siguranță nu sunt uh, perfecte, dar sunt eficace și aduc o valoare adăugată pentru că permit detectarea instrumentelor periculoase care nu pot fi detectate cu mijloace convenționale. Uh, și în felul acesta se pot lua măsuri proporționale cu riscurile și se pot evita și reduce riscurile. Aici este vorba de măsuri de facultative, măsuri facultative și nu obligatorii pentru statele membre, dar dacă statele membre nu folosesc aceste măsuri, atunci vor trebui să folosească niște instrumente care să aibă un nivel egal de eficacitate călătorii nu sunt obligați să se supună acestor măsuri, dar atunci va trebui să se supună altor măsuri de control similare. În ce privește lichidele, aerosolii și gelurile, pe această chestiune, iată care este situația. Interdicția transportului lichidelor care a fost adoptată în 2006 prin regulamentul 1546-2006 după incidentul de la Detroit permite această interdicție, dar această interdicție trebuia să fie ridicată atunci când tehnologia va fi evoluat suficient ca să permită controlul lichidelor. În septembrie 2007, Parlamentul a adoptat o rezoluție care cerea Comisiei să revizuiască interdicția acestor lichide. Însă, totuși, comisarul Jacques Barrot, comisarul pentru transport, și-a manifestat opoziția față de această rezoluție și nu a făcut o modificare în acest domeniu al transportului lichidelor pentru că tehnologia în acel moment nu permita uh, controle complete și eficace. Uh, prin intermediul regulamentului 272 pe 2009, care completează normele fundamentale comune în ce privește sigura, siguranța în aviația civilă, s-a uh, exprimat necesitatea de a crea metode și de a pune în practică metode eh, capabile să detecteze explozive. În octombrie și noiembrie 2009, Comisia și Comisarul Tajani și Parlamentul, prin intermediul președintelui Comisiei de Transporturi, Brian Simpson, au făcut un schimb de poziții eh, și s-a ajuns la situația actuală. Comisia Europeană a acceptat în acest moment ceea ce a prezentat președintele Simpson într-o scrisoare, și anume îmbunătățirea situației pasagerilor care cumpără în magazinele duty free diverse produse și suprimarea uh, măsurilor de confiscare a lichidelor. Avem uh, regulamentul 297-2010 al Comisiei care uh, a permis trecerea la a doua fază. Deci prima fază a fost, uh, ar fi de la 29 aprilie 2011, care prevede că lichidele, aerosolii și gelurile Uh, cumpărate într-un aeroport vor fi uh, autorizate în zonele de siguranță și la bordul aeronavelor și după aceea, din 29 aprilie 2013, toate aeroporturile vor trebui să poată să facă controlul lichidelor, aerosolurilor și gelurilor. De altfel, Conferința Europeană a Vieții Civile a putut constata că există o tehnologie capabilă să detecteze lichidele explozive. De altfel, uh, raportul acesta reafirmă ceea ce este stabilit în legislația actuală și anume trebuie mai întâi protejată securitatea pasagerilor, dar și drepturile lor. Și ceea ce se dorește este ca mandatul Parlamentului să fie respectat. Și doresc să insist aici asupra acestui principiu condițional. Și în fine, domnule președinte, aș dori să uh, ridic și problema uh, mărfurilor transportate Uh, cu avioanele. Uniunea Europeană a dezvoltat un plan ambițios care să-i permită să reacționeze și să identifice măsurile necesare împotriva bombelor puse în bagaje, de exemplu. Dar trebuie măsuri care să fie proporționale cu uh, riscurile și trebuie spus că 70% din uh, mărfuri sunt transportate în avioane de pasageri, de fapt. Nu trebuie însă să crească costurile aici și să se facă și mai dificil transportul aerian de mărfuri. Trebuie să legăm eficacitatea de securitate și să facem o analiză cost-beneficiu pe care o putem uh, obține din intermediul acestor măsuri. În fine, domnule președinte, toate elementele integrate în acest raport privind securitatea aeriană uh, răspund Uh, unei uh, nevoi de a preveni acțiunile teroriste. Aceasta este sarcina Uniunii Europene și este vorba aici să avem o securitate integrală a aviației în care serviciile de informații, personajul de uh, securitate, personajul științific, tehnologic pot acoperi toate spațiile, toate locurile care ar putea fi utilizate de către teroriști în vederea uh, promovării acțiunilor lor de teroare și de, de uh, instalarea Africii. Așadar, acest raport se înscrie în contextul mai larg al securității europene în toate domeniile și în domeniul care ne privește pe noi și anume protecția cetățenilor. E vorba să luptăm împotriva terorismului și trebuie ca toată lumea să se orienteze uh, și uh, să preia un mesaj general pentru că este vorba de a face față tuturor riscurilor uh, care ne stau în față. Mulțumesc în acest moment. Pe lista vorbitorilor sunt doamnele Lightfried, Lichtenberg, domnul Van Damme, doamna Foster, domnul Pratt, domnul Danelis. Mai vrea cineva să ia cuvântul, să, să fie trecut pe lista de vorbitori? Dacă nu, consider că lista... Sunteți deja, doamna Rana, pe lista în regulă, atunci, ca să pot să calculez cât timp are fiecare. Așadar, raportorii din umbră câte 5 minute și după aceea mai vedem cât timp. 3 uh, minute pentru ceilalți. Domnul Lightfried, de la Socialiști. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mult ca sigur nu voi folosi toate cele 5 minute care îmi stau la dispoziție. Vedeți ce veste bună. Există un proverb, nu știu dacă austriac neapărat, însă în orice caz acesta spune că jumătățile de mis- măsură nu dau niciodată întregul. Vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru atenția și angajamentul de care a dat dovadă în formularea acestui text. Vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a încercat încă de la bun început să creeze un numitor comun între pozițiile tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și mi se pare că a reușit să facă lucrul acesta și tocmai de aceea nu prea am comentarii de făcut. Nu pot decât să sprijin toate cele spuse de domnul raportor. E important să existe reguli europene pentru utilizarea scanerelor corporale, reguli ca în Europa ad literam. Este important de asemenea să avem mare atenție la aspectele de sănătate. Poate că ar trebui să ne mai întrebăm dacă este necesară utilizarea razelor X sau nu, dacă nu există cumva alte metode la fel de eficiente, metode care funcționează la fel de bine. Sunt de părere că în ceea ce privește uh, protejarea drepturilor personale, drept, uh, protejarea datelor uh, personale de asemenea, trebuie neapărat să fie garantate la nivel și reglementate la nivel european și consider că modul în care am abordat problema este, cea, uh, ce o, este foarte, foarte bun. De asemenea, trebuie să stabilim dacă metodele uh, pe care le-am propus pentru aceste uh, scanere și anume crearea acelor schițe corporale, etc., sunt neapărat cele mai bune metode. De asemenea, Trebuie să stabilim clar pe ce durată sunt într-adevăr stocate toate informațiile obținute de la fiecare uh, călător în parte. Poate că în ceea ce privește securitatea acestor date ar trebui să fim mai severi, însă toate aceste comentarii sunt mai degrabă de detaliu. Cred că ar trebui să tratăm în special sectorul mărfurilor. Știm că multe mărfuri sunt transportate cu uh, Uh, ajutorul avioanelor uh, de călători și uh, tocmai de aceea trebuie să acordăm mare atenție, atenție controlului acestor mărfuri care ar putea periclita viața tuturor pasagerilor. De asemenea, consider că este important să vorbim și despre finanțare și încă de la bun început, domnule raportor, ați spus că Consiliul a, a ar trebui să își continue eforturile cu privire la raportul privind uh, remunerarea tuturor controlorilor de la aeroporturi. Cred că ar trebui să fim foarte severi cu cei de la Consiliu și severitatea aceasta este necesară, cel puțin în contextul dat. În orice caz, în concluzie, aș spune că propunerea de raport este una bună. Cred că putem continua pe calea propusă de către dumneavoastră. Poate că uh, pe aici, pe acolo am putea face anumite schimbări, ar, put, ar fi uh, de salutat anumite comentarii. Și acum îmi cer scuze, însă va trebui să părăsesc sala uh, înainte ca această dezbatere să se fie încheiat. Dar, în orice caz, raportul este unul foarte bun. Da, vă mulțumesc foarte mult. Uh, foarte mult. Aveți, ați vorbit 4 minute 35 de secunde. Prin urmare, n-ați folosit toate cele 5 minute oferite dumneavoastră. Doamna Maestră, dar voi încerca să îl bat pe antevorbitorul meu. Eu vorbesc foarte, foarte repede, așa că și uh, intervenția mea va fi foarte, foarte rapidă. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport. Este foarte bun. Am vorbit uh, încă de la început, uh, noi toți, raportorii din umbră, uh, colaborarea a funcționat perfect. perfect. Suntem în, de părere că scanerele oferă mai multă siguranță pasagerilor. Fie că ne plac aceste scanere, fie că nu ne plac, dacă e să răspundem pentru siguranța pasagerilor și știm în același timp că există o tehnologie mai bună, atunci e clar că trebuie să facem uz de această tehnologie. Însă, bineînțeles că scanerele reprezintă doar un instrument care poate fi folosit pentru garantarea securității pasagerilor. Însă, măsurile discutate în raport sunt implementa- pot fi implementabile implementate atâta timp cât uh, nu sunt dăunătoare sănătății, de asemenea atâta timp cât datele personale sunt uh, protejate, uh, atâta timp cât totul se întâmplă conform regulilor. Uh, ne dorim ca lucrurile acestea să, ca regulile să fie cât se poate de clare și să fie uh, funcționale, implementate, astfel încât să nu discriminăm vreo categorie de cetățeni sau nu. În ceea ce privește razele X, razele X uh, sunt folosite de obicei în domeniul medical. În domeniul medical se vorbește an, an, adeseori despre efecte negative ale acestor, uh, legisla, ale acestei, acestor raze X. Însă, în cazul scanerelor corporale, cantitatea de raze este atât de mică încât, uh, cu siguranță, dă, nu dăunează sănăto- sănătății. Există o serie de studii în acest sens. Bine, s-ar putea să fie nevoie de o modificare a legislației naționale. La 24, para, uh, aliniatul 44, imaginile corporare totale, generale. Eu nu-mi doresc așa ceva. Ele există în SUA. Pictogramele ar trebui să fie mai mult decât suficiente, nu trebuie să permitem alte instrumente. Nici nu știu la ce sunt uh, bune acestea. Dacă ascundem ceva și nu se vede uh, respectivul lucru ascuns în pictogramă, atunci uh, trebuie să găsim o metodă mai bună și nu această imagine generală a corpului. Dar cu siguranță există o soluție. Încă un lucru pe care nu îl uh, înțeleg, interdicția discriminării. Se spune că nu trebuie să fie folosite uh, criterii discriminatoare în cadrul controlului. Cel puțin în varianta în germană, toată această exprimare n-are niciun sens. Poate că e o vorba de traducere. În ceea ce privește finanțarea, dacă creăm un cadru european pentru scanere, trebuie să stabilim clar care sunt costurile acestui uh, cadru și cine trebuie să plătească costurile. În cazul uh, uh, transportului aerian s-a stabilit clar că ceea ce ține că ceea ce aduce un beneficiu statelor membre trebuie să fie achitat de statele membre. Iar în cazul scanerelor, dacă e să ne gândim la toate beneficiile pe care ele uh, le aduc uh, cu sine, e clar că aceste costuri sunt, uh, trebuie să fie acoperite Bine, s-ar putea ca scanerele să costă foarte, foarte mult, uh, s-ar putea ca anumite aeroporturi să nu-și poată permite instalațiile acestea noi. În orice caz, finanțarea trebuie să, să fie în continuare discutate. În ceea ce privește mărfurile, în momentul de față încercăm să creăm o un lanț de furnizare cât se poate de sigur, dar trebuie să ne gândim și la tipurile de mărfuri care sunt transformate, uh, uh, tra transportate. Gândiți-vă doar la utilajele mari. Oare trebuie să, să le controlăm pe ansamblu sau să controlăm cu mare atenție fiecare uh, părticică componentă sau putem să avem încredere în uh, furnizori. Doamna Lichtenberger, vă mulțumesc! Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc colegului pentru faptul că a luat în considerare foarte multe dintre propunerile noastre, propuneri pe care le-am făcut în cadrul uh, întâlnirilor anterioare. Aș avea însă câteva comentarii, comentarii de ordin general în special. În primul și în primul rând, sistemul e bun. Statele membre trebuie să decidă mai apoi, cei care uh, implementează sistemul trebuie să fie subiecte ai unor norme și reguli europene. Mai apoi există, spre exemplu, la punctul 10, mai degrabă presupuneri decât realități. Se spune se vorbește aici despre efectele razelor, radiațiilor. Ei bine, nu cred că avem suficiente studii care să susțină neapărat acest paragraf 10. Însă, în același timp, să ne referim și la punctul, la aliniatul 9. Acolo se spune că intensificarea terorismului uh, Uh, necesită uh, sporirea gradului de control la nivel uh, de, de democrații. Mi se pare că trebuie să fim mai clare aici, mi se pare o formulare mult, mult prea generală. 14. Vor, se vorbește acolo din nou despre statele membre. Ce, la ce vă referiți în momentul în care vorbiți despre măsuri mai severe? Uh, Uh, statele membre au dreptul să utilizeze măsuri mai severe. Ce înseamnă asta? Anumite state membre vor folosi mai multe state membre, uh, mai multe scanere sau uh, anumite tipuri de scanere. Haideți să precizăm, să clarificăm lucrurile astfel încât să nu generăm probleme cu statele membre. La 15, mi se pare că nu doar uh, voluntariatul pasagerilor este necesar, ci trebuie să uh, le oferim de asemenea uh, pasagerilor informații cât se poate declare înainte de a le cere să se ofere uh, voluntari. Din nou, haideți să trecem la razele X. Mi se pare că este o temă foarte importantă, o temă importantă care ar trebui să fie scoasă din uh, formularea dumneavoastră. Se vorbește aici despre utilizarea razelor X la controle specifice. Ei bine, ar exista o serie de de uh, argumente împotriva unui asemenea un, un, împotriva utilizării ideii de raze uh, X pentru că există, am, am putea să formulăm uh, într-o manieră mai uh, generală uh, tot lucrul acesta. Chiar dacă scannerul practic uh, se spune că nu dăunează sănătății, razele nu uh, influențează negativ sănătatea pasagerilor, uh, se prea poate ca pasagerii să, să se plângă de faptul că vor fi uh, obiectul acestor acestei expuneri la razele X prea des, în cazul în care, sunt, uh, în cazul în care circulă des, în orice caz, informații mai clare și, de asemenea, o formulare clară. La punctul 20, cred că este foarte important să discutăm mai întâi de toate de analiza de impact. Trebuie să avem o analiză de impact asupra efectelor uh, asupra sănătății, asta pentru a elimina toate temerile care există în continuare. În ceea ce privește stocarea datelor, sunt de acord cu colega mea, aceste, cu colegul meu, aceste uh, date nu trebuie să fie stocate. Chiar uh, pentru că dacă există date de genul acesta stocate, cu siguranță ele vor fi folosite la un moment dat, chiar dacă folosirea lor nu este uh, necesară. Deci, haideți să renunțăm la ideea de stocare. Dacă spunem că stocarea este necesară pentru siguranța transportului aerian, atunci, practic, le dăm posibilitatea tuturor autorităților să facă ce vor, să stocheze aceste date pe o durată uh, aleatorie. Uh, deci, uh, e o problemă de formulare mai degrabă, după părerea mea. La 30, codul de conduită despre care vorbiți, cod de conduită care ar trebui să fie redactat de către statele membre. Ei se pune întrebarea cât de obligatoriu, obligatorie este respectarea acestui cod de conduită. Dacă nu este obligatoriu, atunci uh, n-am făcut mai nimic nimeni nu îl va respecta. În ceea ce privește uh, costurile, spuneți că în domeniul uh, mărfii nu trebuie să crească, nu, nu aveți dreptate, m-am uitat la ceas. Doamnă Lichtenberger, Dumneavoastră sunteți de obicei persoana care depășește timpul alocat. Mă uit la ceas acum și îmi dau seama că vă apropiați de limita de 5 minute. Nu am avut uh, dreptul să îmi termin ultima propoziție și niciodată nu procedați în, cazul, în felul acesta. Doamna Vandală, 5 minute. Voorzitter, de ehm, de rapporteur heeft een goede lijn te pakken. Eh, dat wil ik eerst gezegd hebben. Domnul raportor, cred că a găsit abordarea potrivită, după părerea mea. Și mă bucur acest lucru eh, mult, deoarece dânsul se referă la această analiză a riscului. Și aș dori să adaug următorul lucru. O parte a acestei analize a riscului trebuie să fie și uh, acel uh, profiling, crearea unui profil a unei uh, persoane. Deci trebuie să, să existe acest lucru. La punctul 13, mi se pare foarte bine ceea ce se spune acolo și punctul 15, în care se amintește voluntariatul. După părerea mea, trebuie să mergem mai departe acum, în ceea ce privește capitolul care se referă la razele X. și acest lucru este valabil și la punctul 8 și 18, um, nu ar trebui să fie uh, folosite raze X, nu ar trebui să fie folosite scanere care funcționează pe bază de raze X și și la punctul G trebuie schimbat ceva. În al doilea rând, imaginea uh, corporală. Acest lucru trebuie formulat mai clar la punctul 24, punctul 23, la fel și la punctul 27. Aici raportorul vorbește despre aceste reprezentări corporale și eu nu-mi doresc această referire la reprezentări corporale. Deci, la, la aceste puncte formularea trebuie să fie mult mai strictă. Acum, la punctul 26, regulamentul trebuie să spună că uh, fiecare pasager care trece printr-un asemenea uh, scanner poate să facă acest lucru, însă dacă o persoană spune că nu dorește să, să treacă prin acest scanner, va fi supus unui control corpo- corporal care va dura ceva mai mult timp și mi se pare foarte bine că acest lucru să fie amintit aici. Apoi, uh, întrebări concrete la Punctul 41. Domnul raportor cere ca comisia să apeleze la mai mulți uh, inspectori și nu înțeleg exact despre cine este vorba, ce fel de, de inspectori. Uh, acesta ar fi punctul care m-ar interesa. Mulțumesc, doamna West. 5 minute. Doresc să mulțumesc uh, raportorului care, s-a, care a discutat despre foarte multe măsuri de siguranță în traficul aerian. Acum Doresc să mă refer doar la scanerele uh, corporale și doresc să întreb dacă ne vor aduce mai multă siguranță. Deci, până la urmă, aceste scanere nu pot uh, să ne prezinte decât o imagine a corpului, nu și a unor lucruri care sunt ascunse în corp. Pentru acest lucru am avea nevoie de raze X. Deci, cred că dacă cineva dorește să aducă explozibil în, la bordul unui avion, nu va fi oprit de asemenea scanere de securitate. Deci, asemenea scanere de corporale nu sunt atât de eficiente cum se spune. Eu însă nu sunt de acord nici cu folosirea de raze X în ceea ce privește controlul pasagerilor, la fel cum o face doamna Lichtenberger. În ceea ce privește mm, protecția datelor personale, imaginea corporală, sfera privată, până acum nu am reușit, nu s-a reușit protejarea cu 100% a datelor personale și orice sistem mm, orice sistem electronic are punctele slabe care pot fi exploatate dacă cineva își dorește acest lucru și personalul de la sol poate mm, lua Uh, poate fura aceste imagini și uh, le poate stoca și le poate folosi cum uh, dorește la urma urmei. Și deci, după părerea mea, nu este adevărat, nu, nu putem să credem că există siguranță totală în ceea ce privește protejarea sferei personale. Cred că este foarte um, umilitor, um, umilitoare situația prin care trebuie să treacă cineva, deoarece până la urmă nu este vorba doar de corpul cuiva, ci și de uh, instrumente uh, medicale, uh, proteze și așa mai departe. Și toate aceste lucruri pot deveni uh, publice, toată lumea poate afla despre ele. În ceea ce privește um, protejarea sănătății, dacă vom folosi asemenea scanere, oamenii vor fi expuși la, la raze superioare. Este vorba de frecvențe între 30 și 130 uh, de MHz. Comisia afirmă faptul că, la fel cum uh, a fost cazul cu celulare, cu telefoanele celulare, nu, nu, nu pot fi dovedite uh, probleme de sănătate. Însă nu trebuie să uităm faptul că uh, trebuie să clarificăm care va fi situația personalului care muncește zilnic cu aceste scanere de securitate. Și um, acest, acest personal poate, fi, poate avea probleme de sănătate datorită contactului uh, cotidian cu această aparatură. Există și, și alte sisteme la care am putea apela, care ar fi mai puțin dăunătoare din punct de vedere sănătate. Copiii au, uh, au o situație uh, specială. Vă dați seama că un copil nu va sta liniștit într-un asemenea uh, scanner și se va ajunge la cozi mai lungi și copiii vor fi supuși unui uh, stres superior oricum, după părerea mea, zborul cred că nu va fi niciodată sigur 100% și cred că întotdeauna este posibil ca un atac terorist să aibă succes. Desigur, putem spune că vom renunța în totalitate la zbor. Însă, după părerea mea, aceste uh, proceduri la care apelăm nu pot fi acceptate din punct de vedere etic și nu reprezintă o soluție până la urmă. Vă mulțumesc, doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului raportor. Eu am fost implicată în redactarea vizului în Comisia ENVI și unele puncte ridicate pun accentul pe aspectele legate de sănătate. Și până la urmă sunt aceleași probleme pe care le adresăm aici. Um, se pune problema uh, concretă a radiațiilor și a frecvențelor folosite de aceste scanere. Indiferent dacă acest lucru le place statelor membre sau nu, dacă putem depăși acest argument legat de tehnologie și dacă oamenii au încredere că tehnologia este una sigură, în acel moment am făcut un pas important înainte în ceea ce privește folosirea acestor scanere de securitate. Cred că nu vom putea progresa în ceea ce privește uh, radiația și am văzut uh, ce, s-a, ce s-a întâmplat în Comisia Envi din acest punct de vedere. Și trebuie să ne întrebăm în ce direcție mergem cu această dezbatere. Fie este vorba de un alt instrument pentru a combate terorismul, un instrument pe care toată lumea îl folosi, sau doar unele state membre um, vor folosi acest instrument și va fi un instrument opțional. În unele state, cum este Marea Britanie, acest instrument este obligatoriu. Deci cred că trebuie să luăm o decizie înainte de a discuta mai departe. Pentru mine situația nu este foarte clară în acest punct de vedere. Aș dori să mă refer și la un alt aspect. Așa cum am spus, trebuie să depășim această discuție tehnologică și trebuie să vedem care este situația cu um, excepțiile. Și revin la lucruri pe care le-am spus deja de mai multe ori. Dacă trecem de acest uh, prag, în ce direcție mergem? Deoarece nu este un răspuns uh, universal la problemele pe care le avem. Cred că este mult mai bine să avem uh, informații între, schimb de informații între serviciile uh, secrete și alte instrumente dacă ne dorim să rezolvăm într-adevăr amenințările teroriste. A fost foarte interesant să ascult opiniile diferite exprimate. Domnul raportor s-a referit la problema perioadei în care vor fi stocate imaginile și așa mai departe, însă nu cred că vom progresa dacă nu decidem asupra problemei fundamentale. Dacă este să apelăm la aceste instrumente, vor fi instrumente obligatorii pentru toate statele membre sau nu? Și vom ajunge în această poziție doar în momentul în care va exista o tehnologie care să inspire încredere uh, tuturor uh, uh, oamenilor. Și to- toate și să existe un ghișeu unic uh, cu care să fie de acord toate statele, toate statele membre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you, Mrs. Runner. Mulțumesc, doamnă Runner. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. În primul rând, aș dori să felicit domnul raportor care lămurește foarte multe aspecte, însă arată în același timp ce aspecte sunt problematice. Doamna Foster s-a referit la acest aspect. Este vorba de, de aceste aparate, dacă le vom avea sau nu le vom avea. Eu sper că vom ajunge la această situație, deoarece dacă nu rămânem la mijlocul uh, drumului. Aceste aparate trebuie dezvoltate și trebuie să nu coste foarte mult. După informațiile mele, avem încă o bucată bună de drum în față până când vom avea aparatele respective potrivite. Nici eu nu cred că aceste scanere de securitate corporală ne vor, rezerva, ne vor rezolva toate problemele. În momentul în care cineva va refuza să treacă prin aceste scanere de securitate, ă, funcționarea unui aeroport poate fi periclitată, funcționarea normală. Deci, cred că trebuie să ne gândim la un concept de securitate mult mai complex, care să țină seama și de măsuri polițienești și care să nu se centreze doar pe aceste scanere de securitate. Și uh, nu cred că trebuie să ajungem în situația în care trebuie să ne, toți trebuie să ne urcăm în avioane doar în lenjeria intimă. Uh, Sper că până când vom ajunge la o hotărâre finală vom ști mai multe detalii despre aceste aparate și apoi eventual putem de, discuta și despre termene. Mulțumesc, domnul Danelis. De Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu colegului raportor pentru munca foarte serioasă depusă. În ce privește problema, argumentul de siguranță. Am câteva întrebări în legătură cu siguranța acestor scanere corporale, dar am întrebări și în ce privește protecția datelor și respectul demnității umane. Poate că următoarea generație de scanere va fi mai bună, se vor face progrese față de vechile echipamente, dar cred că în continuare aceste întrebări nu au primit un răspuns și unde cred că sunt uh, probleme extrem de importante uh, e tocmai sănătatea, protecția sănătății umane, protecția sănătății pasagerilor. Am vorbit de diferitele niveluri de radiații care vor uh, vor exista la noile echipamente, dar n-am vorbit despre riscurile față de ADN-ul uman și oamenii de știință nu sunt, n-au căzut de acord asupra unei opinii um, în privința asta. Deci nu știm ce ne așteaptă. Problema este foarte, mi se pare foarte clară. Trebuie să respingem utilizarea scanerelor cu raze X pentru că există efecte negative asupra sănătății și acestea pun pericole foarte mari sănătății umane. Știm care este impactul uh, unei expuneri constante la raze X pentru corpul uman și ar trebui să respingem acest lucru și cred că multă lume de aici uh, știe că vinerea trecută uh, DSA-ul în Statele Unite a făcut o revizuire a scanerelor corporale care se folosesc în aeroporturile americane pentru că și-au dat seama că au fost probleme, erori în determinarea nivelului de radiații care să fie folosit în uh, aceste scanere. Deci cred că aici trebuie să avem mare grijă pentru că este o problemă foarte serioasă și anume cum protejăm sănătatea publică. Ar trebui să ne asumăm aceste riscuri. E un lucru pe care trebuie să-l decidem aici. Am uh, înțeles că în sistemul nostru exista o eroare și că au existat uh, pasageri care au intrat, au trecut de control de securitate cu substanțe periculoase uh, ascunse în tocurile pantofilor, pe când alte persoane, la alte persoane s-a dat o alarmă falsă, adică oamenii nu aveau niciun fel de explozibil. Și aceștia au fost supuși unui uh, control convențional după aceea. Deci cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a înțelege mai bine aceste mașinării, aceste echipamente și cred că încă întrebarea rămâne deschisă. Cine va plăti toate aceste măsuri? Cine va suporta costurile? Mă tem că pasagerii vor trebui să plătească toate aceste lucruri. Așadar, cred că uh, ne cam grăbim puțin, sunt multe întrebări la care nu s-a răspuns și cred că nu este timpul ca Parlamentul European să fie de acord cu utilizarea generalizată a acestor uh, scanere corporale. avea această uh, poziție și anume că scanerele corporale să fie doar o metodă terțiară și vor ajunge să fie prima metodă. Am spus data trecută, domnule președinte, că atunci când te duci la un aeroport, acolo trebuie să se încheie procesul de securitate, nu să înceapă. Și cred că asta trebuie să fie fundamental pentru înțelegerea noastră în legătură cu cerințele pe care trebuie să le aibă scanerele, de, uh, scanerele corporale. În ce privește protecția datelor, sunt de acord cu ideea că aceste imagini trebuie distruse imediat după ce au fost făcute și evaluate. Deci nu poate să existe niciun fel de stocare a datelor, asta e foarte clar. Uh, și pentru că am văzut incidente mai ales la aeroportul Heathrow din Londra, unde operatorii au folosit în mod greșit aceste imagini, cred că această utilizare greșită ar trebui să devină o uh, infracțiune și peste tot în Europa. Și apoi, sunt de acord cu domnul Van Dalen și cu alții în legătură cu problema tehnologiei uh, cu raze X. Cred că e o chestiune care trebuie să spunem foarte clar nu este acceptabilă în Uniunea Europeană. Și spun asta pentru că astăzi și numai astăzi mi-a venit o scrisoare de la patru profesori din Statele Unite de la Academia Națională de Științe și e o scrisoare care a fost trimisă Consiliului Științific al președintelui Obama și aș vrea să citez câteva dintre descoperirile acestor patru oameni de știință care au uh, testat această tehnologie cu raze X. Spun ei, colegii dermatologi și experți în cancer au ridicat uh, suspiciuni serioase. În primul rând, uh, călătorii peste 65 de ani reprezintă un risc mai mare al efect, la efectele mutagenice ale razelor X. Nu știu cum să pronunț acest uh, lucru, uh, îmbătrânirea pielii uh, prin melanocită. Apoi, persoanele cu imunitatea compromisă, pacienți cu HIV sau cu cancer, Uh, riscă ca boala să se agraveze din cauza dozei foarte mari pe care pielea lor ar trebui să o să suporte. Nu o să citesc toată scrisoarea, am copii pentru orice membru dorește, vă rog să vorbiți cu asistentul meu. Și în paragraful de încheiere spun așa, sunt motive serioase să credem că aceste scanere vor crește riscul de cancer la copii și la alte categorii vulnerabile de populație. Și ultimul lor comentariu este aceste negative uh, aceste efecte negative pot fi mult mai mari decât beneficiile de a detecta teroriști. Dacă cineva mai are nevoie de motive de ce n-ar trebui să permitem utilizarea acestei tehnologii în Europa, citiți această scrisoare și sper, sper, domnule președinte, că membrii și Comisia vor lua notă de dovezi cum sunt acestea atunci când facem amendamente la acest raport Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Nu știu dacă domnul de Grande s-a apucat să citească această scrisoare, dar dacă nu, puteți să-i trimiteți o copie, domnule Bradburn. Ați văzut o copie acestei? Nu. Filip, Filip, pot să te asigur că... Din păcate am o singură copie astăzi. Da, asigură-te că raportorul primește o copie. Mulțumesc. Domnul Baldwin. Mulțumesc foarte mult, domn, în numele Comisiei. Foarte pe scurt, dați-mi voi să spun, domnule președinte, că aștept cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră și cu toată Comisia în probleme de aviație. Sunt multe lucruri de spus. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc foarte mult domnului de Grandes Pascual pentru raportul său foarte cuprinzător și echilibrat, care ne ajută să avem și noi o imagine foarte clară a ce dorește Parlamentul și care e poziția sa pe aceste chestiuni extrem de importante și suntem nerăbdători să avem discuții viitoare pe aceste subiecte importante. În ce privește problema scannerelor, poziția noastră este că amenințarea față de aviația civilă este reală. Abia în octombrie anul trecut am înțeles că în continuare sunt oameni care plănuiesc atacuri împotriva aviației europene și că sunt vulnerabilități. Deci trebuie să nu uităm acest lucru. Și așa cum a spus domnul de Grandes Pascual, de la rezoluția Parlamentului European din 2008, am analizat cu mare atenție aceste lucruri și ați văzut uh, comunicarea noastră din 2010. Concluzia noastră a fost foarte clară și anume că scanerele de securitate sunt o alternativă validă la metodele actuale de screening și că au performanțe de detectare uh, foarte bune, mai ales în ce privește obiectele metalice și non-metalice, dar sunt foarte mult de acord cu ce au spus mulți membri, și anume acestea trebuie să uh, respecte drepturile fundamentale și să respecte garanțiile stabilite în legislația europeană. Experiența noastră ne-a arătat, și accept că dezbaterea e deschisă, că acestea sunt în general acceptate de pasageri și de personal ca o metodă convenabilă de screening, însă încă o dată problema drepturilor fundamentale este esențială. Pentru a uh, rezolva situația de fragmentare care există în acest moment în aeroporturile europene și să ne asigurăm că avem cea mai bună securitate aviatică și în același timp cea mai bună protecție a drepturilor fundamentale și sănătății, e nevoie de o abordare europeană comună și Uh, sigur, uh, suntem uh, dispuși să discutăm cu dumneavoastră acest punct. Cum a spus și raportorul, o evaluare de impact care să evalueze problemele juridice, economice și de sănătate legate de scanere va fi publicată cât mai repede cu putință și în lumina dezbaterii pe care o avem cu dumneavoastră și cu Consiliul, vom putea face eventual o propunere legislativă în următoarele luni. Încă o dată, această legislație trebuie să includă prevederi care să asigure protecția drepturilor fundamentale și a sănătății persoanelor, impunând niște condiții foarte clare de utilizare a scannerilor de securitate. Dacă îmi permiteți un minut, domnule președinte, începește securitatea transporturilor de marfă. Și aici amenințarea este reală. Așa cum știți, avem reguli robuste și foarte clar stabilite privind uh, mărfurile care pleacă din porturile europene și credem că aceste reguli sunt printre cele mai bune din lume. Însă mărfurile care vin din afară spre noi uh, respectă doar regulile din statul uh, de origine și asta, domnule președinte, reprezintă o slăbiciune. Am răspuns, am reacționat foarte rapid la incidentele din octombrie și am creat un raport al grupului de lucru privind întărirea securității transportului aerian de mărfuri și în acest moment uh, muncim din greu pentru ca aceste recomandări să fie puse în practică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președintele, vă mulțumesc, domnule de Grandes Spascual. Mai întâi dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor care au uh, luat uh, cuvântul și aș vrea să uh, vă mulțumesc celor care v-ați declarat de acord cu criteriile mele, vă mulțumesc și celor care ați exprimat opinii diferite, voi ține cont de ea. Ca un comentariu general, aș spune că tot ce s-a afirmat aici merge cam în aceeași direcție și cam toate pot fi incluse în raport sau adăugate ca amendamente uh, la acest raport. Pentru că acum uh, acesta este stadiul care urmează și anume cel al amendamentelor. E foarte important ce ne-a spus Comisia și anume că vor formula o propunere legislativă. Știm că Drumul uh, pe care ne-am angajat uh, e unul uh, lung, dar vom avea ocazia în cadrul codeciziei să contribuim în mod decisiv la rezolvarea acestei probleme extrem de importante pentru Uniunea Europeană. Înainte de a intra în mai multe detalii, vreau să vă reamintesc de comunicarea Comisiei și care a fost considerată de noi toți incompletă și respinsă, pentru că noi am considerat că nu uh, stabilește calea de urmat pentru a asigura drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și Comisia a acceptat criticile noastre ale Parlamentului și a venit cu a doua comunicare. A îmbunătățit lucrurile și cred că acum uh, documentul acoperă toate preocupările exprimate de Parlament. Dar cred că vor exista întotdeauna preocupări, îngrijorări și, cum spuneam, mai binele e întotdeauna dușmanul binelui și e dificil să realizez perfecțiunea, dar ce vreau să reamintesc colegilor este că avem o responsabilitate de a acționa împotriva terorismului și despre asta vorbim, cu asta ne confruntăm. Parlamentul European reacționează la un comunicat al, uh, la o comunicare a Comisiei și trebuie să spun că am uh, înregistrat toate punctele de vedere și comentariile care au fost făcute uh, din toate sectoarele și aceste opinii, aceste păreri au fost, am încercat să le integrăm în document Sigur, sunt unii oameni care spun sunt împotriva acestui sistem și n -o să, n -o să nimic nu o să-mi schimbe punctul de vedere. Nu putem avea încredere 100% în ceva, dar cred că putem îmbunătăți situația. Dacă ne uităm la problema respectării drepturilor omului, Cred că putem să ne asigurăm că nu uh, este încălcat în niciun fel uh, dreptul la viață privată. Putem să ne asigurăm că datele sunt distruse automat după ce sunt colectate. Lucrurile astea se pot face. Putem include aceste lucruri în text. Spuneți că traducerea engleză nu e minunată, dar sunt de acord cu dumneavoastră că putem avea distrugerea automată a imaginilor scanate. Și cu asta am terminat. Nu, imaginile acestea nu se mai pot folosi. Și cred că putem acoperi toate aceste chestiuni, să ne asigurăm că nu există riscuri față de sănătate, de exemplu. Avem obligația să aducem o valoare adăugată și cred că trebuie să facem asta ținând cont de echilibru dintre costuri și beneficii și trebuie să ne asigurăm că știm ce se întâmplă. Așadar, acest raport nu se referă doar la scanere. Vorbim despre domeniul mai larg al securității, vorbim de lichide, de geluri. Dar dacă instrumente potrivite sunt create și dezvoltate și dacă acestea uh, fac ceea ce dorește Parlamentul să facă, atunci vom fi mulțumiți. Aveți dreptate, trebuie să intrăm în profunzime aici. Comisia are dreptate în comentariile sale, este o problemă foarte delicată. Încercăm să fim cu un pas înaintea teroriștilor, că am văzut că ei au început să trimită bombe în colete sau în uh, scrisori cu uh, avioane de transport de pasageri. Deci încercăm să acoperim toate aceste riscuri și încercăm să îmbunătățim acest text și să facem o propunere cât mai bună. Cred că toate sugestiile care au fost făcute de membrii Comisiei sunt corecte. Unele dintre ele sunt foarte constructive și vor fi preluate. Sunt unele care nu pot fi uh, preluate, acceptate, însă e vorba de o dezbatere foarte veche aici. Nu o să o să avem uh, calea convențională de discuții. Ar fi arogant din partea mea să spun eu cum vreau ca lucrurile să se desfășoare. Aici trebuie să avem o abordare uh, economică foarte potrivită. Începește razele X, acest sistem de raze X în forma lor convențională, cu valori minime, ar putea fi acceptate de statele membre sau nu. Deci iată despre ce este vorba. Este o observație pe care vreau să o fac aici însă. Noi, Parlamentul European, nu ne putem opune dreptului statelor membre de a pune în aplicare măsuri mai stricte. Asta e situația actuală și motivul pentru care am introdus aici un element. Deci trebuie să avem norme minimale, dar, de exemplu, avem Marea Britanie, care acum pune sub semnul întrebării anumite elemente și optează pentru o formulă mai drastică. Cine poate să intervină dacă eu aleg razele X? Bine, eu nu zic că ar trebui făcut acest lucru. Vă spun doar că trebuie să avem niște norme minimale pe care să fim toți de acord. Însă, statele membre, statele membre pot, au dreptul să implementeze apoi măsuri mai stricte. Domnule Vandelen, inspecțiile, e bine, am introdus acest element în raport pentru că experții, tehnicienii care se ocupă de transportul de marfă nu, ne spun că nu există inspecții reale, controle reale. Suntem preocupați de problema pasagerilor, însă în domeniul uh, transportului de marfă încă mai sunt multe de făcut și singura modalitate de a face acest lucru este prin intermediul acestor inspecții, acestor controle, respectând întotdeauna principiul subsidiarității. Nu-i vorba aici să intervenim în sectoare unde nu avem competență, dar dacă Uniunea are competențe în acest domeniu și dorește împreună cu statele membre ca în acest domeniu al securității aeriene și a luptei împotriva terorismului să facă progrese, atunci trebuie să acționeze. Iată liniile de demarcație pe care ni le definim. Nu vreau să mă refer la nimeni în special aici, dar am luat notă de toate intervențiile ale tuturor deputaților și cred că, odată ce vom avea amendamentele, vom putea ajunge la compromis, la un compromis și vom putea rafina, completa, îmbunătăți lucrurile și adăuga elemente care să facă obiectul unei uh, preocupări a colegilor deputați. Și Nu pot să spun acum opusul la ceea ce am spus în raportul uh, meu, dar voi încerca să includ cât mai multe lucruri. Iată care e situația. Așadar, avem, o, pe de o parte, problema scannerilor, după aceea problema lichidelor și problema mărfurilor. Deci cam acestea sunt uh, componentele siguranței aeriene. Însă, în domeniul luptei împotriva terorismului, nu putem să ne implicăm în anumite sectoare. Pentru că aceste sectoare țin, sunt de competența serviciilor de informații și strategiile acestora nu se expun public și nu se discută public. Și deciziile concrete luate în lupta împotriva terorismului nu se fac publice nici ele. Așadar, va trebui lua, vor trebui luate decizii în cadrul uh, comitologiei. Noi trebuie să trasăm liniile generale în care trebuie să evolueze comisia, care la rândul ei ar putea să facă o propunere legislativă care să ne permită nouă după aceea să intrăm în detaliile concrete și să avem norme de securitate foarte înalte în aeroporturi, ceea ce este datoria noastră. Președintele, mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este martie 21. Examinarea amendamentelor se va face la ședința din aprilie a Comisiei de Transporturi. Vom vota la ședința din mai și posibil la plenara din iunie după aceea. Așadar, 21 martie, termenul limită pentru amendamente, examinarea amendamentelor aprilie, votul în comisie mai, votul în plenară iunie. Mulțumesc tuturor foarte mult și acum vom avea o pauză de 5 minute ca toată lumea să poată părăsi sala, cu excepția coordonatorilor care rămân la întâlnirea cu ușile închise, întâlnirea coordonatorilor cu ușile închise.